începe. Și acum trec la ultimul uh, anunț și voi reveni la colegii care doresc să intervină. Deci vreau să vă informez că împreună cu președintele Consiliului, președintele Tajani va semna mâine două acte adoptate în uh, conformitate cu procedura legislativă ordinară, Uh, care respectă regula 78 a regulamentului de procedură și titlurile aceste, acestor acte vor fi incluse în procesul verbal a ședinței de astăzi. Și înainte de a trece la discuții, trei colegi au cerut cuvântul. Domnul Frunzulică, punct de procedură? Cer, dear colleagues. Doamnă președinte, stimați colegi, pe 20 noiembrie la Kiev a avut loc un forumul minorităților naționale din Ucraina reprezentanții ai etniilor română, maghiară, bulgară, tătară, a evreilor, etc., au discutat noua lege a educației care le interzice minorităților naționale să studieze în limba maternă. Este vorba de articolul 7. Acest forum a fost a fost oprit practic de, de grupul Svoboda. Uh, pur și simplu forumul a trebuit să-și uh, sisteze lucrările. Vreau ca Parlamentul European să ia o poziție cât se poate declară pe tema aceasta. Autoritățile ucrainene, iată, tolerează genul acesta de acțiuni. Ucraina este un partener de nădejde a Uniunii Europene și în concordanță ar trebui să promoveze și să respecte valorile și principiile europene și printre acestea se numără și drepturile minorităților naționale și dreptul acestora de a beneficia de educație în uh, limba lor maternă. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. We take note of your... Vom nota comentariile dumneavoastră. Urmează doamna Juița. Punct de procedură. Uh, uh, I would like to speak it. Aș dori să vorbesc limba mea maternă. Dacă o, o întrenut cu... trenutku osjećam se dužnom obavijestiti ovaj parlament da je trebuie să anunț Parlamentul European că Parlamentul Croației și-a oprit lucrările, precum și Parlamentul din Bosnia-Herzegovina, pentru că Tribunalul de la Haga pronunțat decizii extrem de importante, hotărâri de justiție extrem de importante legătură cu șase persoane. Și s-a spus chiar că una dintre aceste persoane ar fi băut o travă și după ce ar fi murit la un spital din Haga, pentru că s-au trăvit. Trebuie să vă spun acest lucru și deciziile Tribunalului de la Haga privind fosta Iugoslavie vă vor fi comunicate cu siguranță. Există și acuze în legătură cu croații din Bosnia care sunt false. Madam Infeld. Mulțumim, doamna Infeld. Yes, thank you, Chair. I just want... Mulțumesc, doamna președinte. Cu toții știm că dezbaterile politice pot uneori să fie foarte aprinse, foarte emoționale dar aș dori să vă spun că am fost șocată, deși n-am fost șocată de multă vreme, să văd imagini ale unui fel de spânzurare falsă a șase colegi polonezi pe internet. Și sunt foarte încântată că domnul președinte Tajani a reacționat imediat și a uh, solicitat guvernului polonez să asigure securitatea celor șase colegi polonezi. Într-adevăr, prim-ministrul uh, polonez a condamnat aceste imagini, însă în presă s-a spus imediat, da, uitați-vă la comportamentul me- uh, deputaților și felul în care fac, dau declarații despre Polonia. Însă e, nu e vorba doar de uh, un partid politic și președintele a făcut astfel de declarații. Evident că putem garanta libertatea de expresie pentru toată lumea, însă v-aș ruga să dăm dovadă de respect unii față de ceilalți și președintele Tajani va trebui să ceară guvernului polonez nu doar să asigure integritatea fizică a colegilor polonezi, ci și să asigure libertate de exprimare, chiar atunci când spun niște lucruri care nu îi plac. Mulțumesc! Thank you very much for that very... Mulțumim foarte mult! pentru această declarație foarte importantă. După cum știți, domnul președinte Tajani va lua măsuri și cred că acest cuvânt, respect, e un cuvânt pe care ar trebui să-l folosim mai des. Da? Mă iertați? Domnul Darmus, aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chair. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Punct de procedură. Vreau să o întreb pe doamna Sophie Infeld dacă angajamentul ei pentru libertatea de expresie se aplică și în interiorul Parlamentului European, nu doar în afara acestui for. Eu voi răspunde la această întrebare și răspunsul este afirmativ. Și acum trecem la următoarele anunțuri. Mai dorește cineva să intervine? Doamna Harms, îmi cer scuze. Nu? Doamnă Harms, aveți cuvântul. We will get to the order of business. După aceea trecem la anunțuri. I only wanted uh, to... Vreau doar să adaug la ceea ce a spus colega noastră din partea grupului ALDE, că pentru mine a fost extrem de îngrijorător atunci când am văzut în media socială imaginile mai multor colegi din Polonia deci uh, aceste imagini cu, uh, uh, sau fotografii ale colegilor noștri spânzurați. Nu cred că asta înseamnă libertatea de exprimare. Pentru mine acesta a fost un act criminal și trebuie să ne respectăm colegii. Putem să ne așteptăm din partea colegilor din biroul Parlamentului, inclusiv vicepreședintele polonez, nu doar să-și ceară scuze pentru aceste acțiuni, ci și să acționeze împotriva celor care s-au fost, se fac vinovați de asta pentru că sunt acte criminale. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, doamnă Harms. Este într-adevăr o problemă foarte gravă. Am luat notă și plenara și-a um, manifestat sprijinul față de cei vizați. Mi-au cerut și alți colegi cuvântul. Nu doresc să avem acum o dezbatere despre asta, dar dau cuvântul domnului Kazedowski. Tylko, że koledzy niepotrzebnie się martwią. Polskie władze zajmują się. Mulțumesc, doamna președinte. Autoritățile din Polonia se ocupă de acest dosar. Mulțumesc. Mulțumim pentru această informație, domnul Weigel. Noi ne exprimăm solidaritatea față de diferiții colegi. Uh, aș dori să cer acestui Parlament să demonstreze solidaritate față de doi foști membri ai Parlamentului European care acum sunt în închisoare în Spania. Și cred că nu mai putem să ne permitem să păstrăm tăcerea față de ceea ce se întâmplă. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, mulțumesc, stimați colegi. Uh, conferința președinților a adoptat pe 15 noiembrie ordinea finală de zi pentru ședința noastră. Uh, în urma unor consultări cu partidele politice s-a decis uh, operarea următoarelor modificări. Pentru astăzi, decizia cu privire la pachetul privind impozitarea echitabilă și uh, declarația Comisiei au fost, uh, a fost amânată. S-a înlocuit acest punct cu o declarație din partea Comisiei cu privire la inundațiile devastatoare din Atica, din Grecia. Pentru joi, raportul domnului Gaier cu privire la mobilizarea margei de urgență în 2017 a fost adăugată la voturi. Votul doamnei uh, sau raportul doamnei Safarova a fost amânat. Dacă nu există nicio obiect direcție, atunci aceste modificări au fost aprobate și încă ceva, uh, pentru mâine, Comisia Jurii a adoptat un raport privind imunitatea, doamna Ferrara. Acest uh, raport va fi votat joi. Acesta fiind spusă, ordinea de zi a fost adoptată. Astfel putem, trecem la, putem trece la primul punct de pe ordinea noastră de zi. Este vorba despre procedura bugetară pe 2018. Primul pe lista noastră este președintele Comisiei Bugete, domnul Artui. Vom aștepta poate un moment